clarifica ce se va întâmpla. Aveți așadar ordinea de zi în fața dumneavoastră. Trecem, deci, uh, acum prin ordinea de zi pentru a ști ce se întâmplă. Da, un, uh, cu privire la regulamentul de procedură. Da, domnule președinte, în legătură cu informațiile pe care ni le faceți, este bine că ne mulțumiți că suntem astăzi în sală. A fost într-adevăr mai dificil, dar aceasta este obligația noastră, nu e nimic excepțional. Eu însă aș vrea să vă dau uh, câteva idei pentru data viitoare când se întâmplă așa ceva și anume să ne facilitați totuși informarea, să ne răspundeți totuși la e mail pe care le transmitem noi și să știm ce se întâmplă, pentru că cei care nu sunt aici poate că ar fi aici dacă ar fi fost mai bine informați. Mulțumesc. Ja muszę przyznać, że ja nie, nie do końca zrozumiałem pańską... Da, vă mulțumesc. Trebuie să recunosc că nu am înțeles în totalitate remarca dumneavoastră. Cred că ați reacționat foarte bine, deci nu înțeleg foarte bine care este rem- sensul remarcii dumneavoastră, dar poate mai bine să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Trecem acum la ordinea de zi. Domnule președinte, eu vreau doar să mă refer la ce a spus colegul meu. Știu că există o problemă cu traficul, normal că nu suntem proști, ne-am dat seama, dar vreau să știu de ce ar trebui să așteptăm, ar fi trebuit să așteptăm până astă seară ca să se, ia o, să se tragă o concluzie. Foarte mult eh, angajați, eh, deputați au venit aici, eh, nu se știe de ce ne-ați spus că se anulează o parte din sesiune de-abia astăzi. Nu cred că mm, multă lume este aici și ca să voteze. Știți că știți că situația este dificilă, totuși noi suntem un parlament. Acum ne spuneți, puteți veni să dezbateți, dar nu putem vota. Deci, de fapt, nu putem face nimic, pentru că atunci când vrem să votăm, nu vom putea vota. Cred că contribuabilii din Marea Britanie vor fi îngroziți de așa ceva dacă vom avea probleme, când, pentru că avem probleme în momentul de față cu finanțele în Marea Britanie, vorbim despre economisirea de bani și iată cum aruncăm cu banii și facem așa ceva. Eu cred că a venit uh, timpul să se închidă odată baraca asta. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Pentru această afirmație. Sunt gata să iau în serios toate remarcile, dar vreau să vă atrag atenția că toți președinții de grup s-au pus de acord pe schimbările pe care le voi propune eu acum. Vreau să vă transmit așadar ce uh, am de transmis acum în legătură cu ordinea de zi. Da, vă rog. Eh, domnule președinte. Cred că a fost o decizie înțeleaptă să amânăm voturile din cauza problemelor legate de cvorum și de distribuirea geografică, reprezentarea din punct de vedere geografic, însă sugerez că acele puncte din ordinea de zi care nu sunt acoperite să fie totuși eh, introduse în ordinea de zi în așa fel încât să putem termina efectiv cu o zi înainte, să putem pleca efectiv acasă înainte cu o zi înainte, să nu stăm până joi. Președintele, doamnelor și domnilor, vă voi da cuvântul după ce vom fi discutat despre ordinea de zi. Acum trecem la ordinea de zi propriu-zisă. Luni, ordinea de zi o aveți, avem o propunere pentru luni. Deci, repet, ordinea de zi de luni, niciun fel de modificare. Domnul președinte, dați-ne voie să mergem mai departe, să trecem la discuția despre ordinea de zi, vă rog. Mr. Tanok, please. Domnul Tanok, Există multe consecințe dacă mutăm votul din săptămâna asta până pe mai 6. Este alegere generală în uh, Regatul Unit și reprezentanții Regatului Unit nu vor putea fi aici uh, atunci. Am putea să mutăm totul pe miercuri 5. Ar putea votul să aibă loc pe 5, miercuri, nu joi, uh, pe data de 6. Vă rog frumos. Ja am teraz do państwa propozit. Domnul președinte, am o propunere aici, doamnelor și domnilor. Începem cu ordinea de zi. După ce vom fi discutat despre ordinea de zi, putem să răspundem la toate întrebările dumneavoastră. În legătură cu întâlnirea din 6 și 5, din 5 și 6 mai, vom hotărâ mai târziu. Nu este nevoie să hotărâm acum un lucru. Voturile vor avea loc pe 5 și 6 mai și toate hotărârile vor fi luate mai târziu. Dragi colegi, începem cu discuția pe marginea ordinii de zi și nu doresc uh, să aud niciun fel de dorință de uh, a respecta regulamentul. Luni, ordinea de zi. Nu există modificări. Nu există modificări ale ordinii de zi pentru luni marți